29 de voturi pentru, 23 împotrivă și astfel se adoptă. Trecem la 9. Tot în două părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la a doua parte. Devine caducă. Și atunci Trecem la 14. 14, prima parte, devine caducă, a doua parte caducă. La a treia parte trebuie să votăm. Partea a treia de la 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 devine caduc. Nu, votăm la 23 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, așa că votăm electronic la 23. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 pentru, 21 împotrivă, 6 abțineri, se adoptă. 23 s-a adoptat. Trecem la 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 caduc, trecem la 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 devine caduc, Trecem la 33. 33 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, așa că votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 35 pentru, 20 împotrivă, e clar că s-a adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Abțineri se adoptă. 40 pentru. Peter Lizeară, cuvântul. Am propus secretariatului, raportoarei și raportului din umbră să facem aici un amendament oral, pentru că versiunea lingvistică nu a fost întotdeauna foarte clară și de aceea am mai discutat ieri seară, așa că aș avea un amendament oral pentru textul în limba engleză, și anume în ceea ce privește clonarea animalelor și folosirea produselor. Și avem textul original care face referire la o interzicere completă a uh, generației următoare. În discuția pe care am avut-o, am spus că pentru generația următoare ne dorim să existe un regulament și de aceea aș propune aici un amendament oral la textul original al raportoarei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 acesta arată poziția pe care am avut-o noi în delegația Parlamentului. Această poziție a fost adoptată și aș dori să votăm asupra acestui amendament oral. Președintele poate să se hotărască dacă votăm acum, la punctul 3 sau la sfârșit. Zuerst über 40 ab. Votăm întâi 40, textul pe care tocmai l-am auzit, e amendamentul oral. Așa mi-apar mie lucrurile pe lista de vot și anume amendamentul oral numărul 2. E corect? Putem vota întâi 40, Julie Gerling, votăm, și apoi la 2, amendamentul oral. Bine. Atunci, întâi votăm la 40, Julie Gerling. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 42 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 41 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Și atunci trecem la amendamentul oral, așa cum ni l-a prezentat acum domnul Peter Lise, în forma modificată, cine pentru, Domnule președinte, ne puteți spune din nou unde ajunge acest amendament oral? Pentru că acum îl votăm. Nu, votăm acum amendamentul oral 2, așa cum, înce- cum apare pe listă. Îl rugăm pe colegul nostru să ne mai citească o dată textul ca să știm exact unde îl votăm. Da, cu plăcere. La liniuța 3 din textul original, Acolo se cere o interzicere a clonelor și o interzicere și a generației următoare. Și noi, Parlamentul, am avut următoarea poziție în fața Consiliului și a Comisiei, și anume, în ceea ce privește generația următoare, ne dorim doar un regulament și nu o interzicere și vă mai citesc o dată textul de la aliniuța 3, care ar suna în felul următor. On cloning and on the placing on the market of product from clones and a regulation of their offsprings and products from their offsprings. Das wäre der mündliche Änderungsantrag, der einzuführen. Deci acesta ar fi amendamentul oral pe care dorim să-l introducem în locul textului origin, original. Președintele, încă o dată pentru clarificare a treia liniuță din textul original urmează să fie modificată. Aceasta este propunerea lui Peter Lise și această modificare o votăm. Bine, îi dau cuvântul acum doamnei raportor. Echt dat dit eh, zo'n cruciaal punt is en nu een oral... Consider că este un punct crucial și având în vedere acest lucru, mă opun posibilității de a înainta un amendament oral. Bine, atunci trecem mai departe la 3A, no, amendamentul nou. Trecem la 43, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Din nou amendament oral, amendamentul oral 1 pentru 44. Trecem atunci, este adoptat așa. Cine e pentru amendamentul oral, cine e împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 45, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic la 45, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 20, 32 de voturi pentru, 25 împotrivă, se adoptă. Trecem la 47 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată. Îi rog pe toți colegii să voteze la 47. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 48. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 49. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50 un vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, așa că votăm electronic prima parte. A votat toată lumea? S-a închis votul. Treizeci patru pentru 19 împotrivă se adoptă. Trecem la a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, votăm electronic la 53. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 pentru, 20 împotrivă, 11 abțineri, se adoptă. Trecem la 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prima parte de la 67 de la 67. 67 prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 71 electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 30 împotrivă, se respinge. Trecem la 69. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă. Nu e clar. Așa că votăm electronic la 74. A votat toată lumea? S-a închis votul. 26 de voturi pentru, 25 împotrivă. Stimate coleg, un mare procent din greșeli se datorează dumneavoastră. Deci avem 26 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. Trecem atunci la 74. Pentru, împotrivă. Încă o dată vă rog. La 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm electronic. Vă rog, domnule coleg, să votați. A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 pentru, 28 împotrivă. Felicitări, domnule Schluter! Trecem acum la 79. Criton Arsenis pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, Verificăm electronic la 80. A votat toată lumea, s-a închis votul. 46 pentru 13 împotrivă se adoptă, trecem la 81 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 75 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la votul final acum asupra raportului, avizului așa cum a fost acesta modificat, vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 16 împotrivă, 11 abțineri și cu asta avizul a fost adoptat. Fericitări doamnei raportor! Trecem acum la modificarea regulamentului 1760 din 2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită. Raportor e doamna Ocuni și vom uh, trece de vom vom vota și amendamentul 59 al colegului nostru și amendamentul 62 al colegii Rod Bernd au de-a face toate cu articolul 1. Asta e diferit față de lista de vot. Bine. Atunci putem să Wir fangen erst mit der Richtlinie an Începem cu directiva, cu votul mai mic. Și aici apare amendamentul 3, supus votului, pentru... Încă o dată, votăm în primul rând asupra directivei, adică votul mai scurt. Amendamentul 3 al lui Bart Stas și a colegului Liotard, amendamentul 3, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 și 5 devin caduce. Trecem la amendamentul 1 agri pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 al raportorului a fost retras. Și acum votăm asupra acestui proiect de raport. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 59 de voturi pentru, nimeni împotrivă, nicio abținere. Și mai trebuie să votăm și rezoluția legislativă, electronic, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 60 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Și astfel se adoptă. Și atunci trecem la votul mai lung și începem cu C1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C2. Pentru. Împotrivă. Abțineri nu e clar, așa că votăm electronic la C2. A votat toată lumea? S-a închis votul. 33 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. Trecem la C3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. La C3 verificare electronică. A votat toată lumea, s-a închis votul. 37 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. C4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm la 11 pentru,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 28 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Votăm Agri 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, votăm la 59. 58 a fost respins și am spus dinainte că Trecem puțin de lista de volt, trecem la amendamentul colegilor Stenhardt și Rod Berend. Și de aceea votăm acum 59 și propun să votăm electronic. S-a deschis votul, a votat toată lumea și Carl Schlüter, cu asta putem închide votul. 18 voturi pentru, 41 împotrivă, se respinge. Și trecem atunci la amendamentul 5, în două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61, vot pe părți. Prima parte caducă, votăm doar a doua parte. Sofia are cuvântul. Hey, Traducerea în franceză mi se pare destul de, incom- de incompletă. Nu-l aud, uh, nu aud în căști interpretul spunându-mi dacă s-a adoptat sau nu. De exemplu, amendamentul 5, n-am înțeles dacă prima parte a fost sau nu adoptată. Zu 5, Frau Kollegin. La 5, spuneați, la 5 ambele părți au fost adoptate. Și cu asta trecem la 61, doar a doua parte. A doua parte de la 61. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respingem dar verificăm electronic la 62. A votat toată lumea. S-a închis votul. 23 pentru, 37 împotrivă. Așa că trecem la Agri 11. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70, 74 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 65 pentru, împotriva abțineri, Verificăm electronic la 65. A votat toată lumea? S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 30 împotrivă, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 și 68 sunt identice. Votăm pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 16 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic la Agri 16. A votat toată lumea, s-a închis votul. 36 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, așa că votăm electronic la 70. A votat toată lumea. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 23 împotrivă și astfel se adoptă. 71 pentru, împotrivă, Bun, e clar, se respinge. 72 pentru, împotriva abțineri se respinge, 73 pentru, împotriva abțineri se respinge, 74 pentru, împotriva abțineri se respinge, 75 pentru, împotriva abțineri se respinge, 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 77 și 78 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem la Agri 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 80 electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 26 pentru, 29 împotrivă, o abținere și astfel se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, verificăm la 82. 82, verificare electronică, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 de voturi pentru, 31 împotrivă, să respingem. Și acum trecem la 81. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, s-a deschis votul, 81 electronic, a votat toată lumea, s-a închis votul. 47 pentru, 12 împotrivă, clar se adoptă. 83 pentru, împotrivă, electronic la 83. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la Amendamentul 85, 70, 87, 90, 91, 92 și 93, toate împreună. Cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Verificăm de la 86, 87, 88, mai departe. A votat toată lumea? S-a închis votul. 34 pentru, 25 împotrivă și astfel amendamentele au fost adoptate. Trecem atunci la 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 caduc, 100 la fel, 101 tot caduc, trecem la 102 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată. La 104. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 105 caduc. Trecem la considerente. Agri 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi Identice 12, 13, Agri 2 și Agri 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, așa că votăm electronic la 15. A votat toată lumea, s-a închis votul. Patruzeci de voturi pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 21 La 21 trebuie să votăm. S-a deschis votul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 în două părți. Prima parte, verificăm la 19, verificare electronică la 19. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, 30 de voturi pentru, 27 împotrivă, se adoptă. 24 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru. Nu, a doua parte e caducă. Tocmai mi s-a spus. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri Cred că se respinge. Dar verificăm. Verificăm la 27. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 34 împotrivă, 0 abțineri, se respinge. Votăm acum la 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Treizeci și trei. Pentru, împotrivă, abțineri, se respingem. Treizeci și șapte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, a doua parte se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, nu e clar, votăm electronic. La 41. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la 42 devine caduc și 42 e caduc și trecem atunci la 45 pentru împotrivă abțineri se respingem. Verificăm încă o dată la 45, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 30 pentru, 28 împotrivă și cu aceasta a fost adoptat. Trecem la 3, 3 și 53 pentru, împotrivă, încă o dată. Votăm amendamentul 3 și 53. Sunt identici așa că votăm împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm proiectul de raport, așa cum a fost acesta modificat, vot electronic. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 30 de voturi pentru, 15 împotrivă, 13 abțineri. Se adoptă și votăm acum rezoluția legislativă, din nou vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 pentru, 16 împotrivă, 12 abțineri. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. So, jetzt kommen wir zu 11. Änderung der Richtlinie 64. Trecem la 11, modificarea directivei 64432, compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamente consolidate. Amendamentul 3. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 în două părți pentru, împotrivă se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, Împotrivă. Abțineri. A doua parte de la 61 verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 30 pentru, 25 împotriva, astfel a doua parte de la 61 a fost adoptată. Trecem mai departe și trecem la 74. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 77 electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 27 pentru, 27 împotrivă, se respinge. Trecem la 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83, 84, 85, 86, 87, 88 au fost retrase. Trecem la 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Niciun rezultat. Prea puțini colegi au votat încă o dată la 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 96 cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic la 96 cu amendament oral. A votat toată lumea? S-a închis votul. 34 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Trecem atunci la ITRE 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, ITRE 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 102 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Verificăm la 25. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, așa că votăm electronic la 26. A votat toată lumea? S-a închis votul. 28 pentru, 26 împotrivă. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Interpretarea durează așa de mult că unii colegi votează de două ori, așa că votăm electronic la 108. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 23 pentru, 32 împotrivă, se respinge, 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 A în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte, pentru, nu, spune președintele, a doua parte nu trebuie să o votăm, Trecem mai departe în lista de vot. La pagina 40, amendamentul 35. Votăm la 35. Raportorul e pentru. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 137 pentru. Împotrivă? abțineri, se respinge. 100, nu, 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 36 electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 27 pentru, 28 împotrivă, se respinge. Votăm DV8 pentru, împotrivă, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38. 138. Îmi cer scuze, spune președintele. 138. Pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum 38. Pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 43 pentru, 143, ca să fim mai exacti, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 42. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 42. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 147. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45B. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 150 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 151 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 154. Nu verificăm la 47 vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30 pentru, 26 împotrivă și cu asta 47 s-a adoptat. Trecem la 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la ITRE 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE, nu, verificăm la ITRE 3, electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. ITRE 3 se adoptă. 32 pentru, 24 împotrivă. ITRE 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49, nu, verificăm la ITRE 4. A votat toată lumea? S-a închis votul. 33 pentru, 23 împotrivă, clar se adoptă. 49 și I35 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Prima parte de la 3. Numai prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 și 51 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52-53, identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV1. Verificăm la 52 și 53 electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul.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 Trecem la votul final asupra proiectului. Vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 49 pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri. Votăm acum și rezoluția legislativă. Cine e pentru? Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 48 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri. Felicitări doamnei raportor. Și acum mergem mai departe. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, APA, raportor domnul Richard Zeber și începem cu amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, peti 6 nu trebuie să votăm, trecem la amendamentul 1, consolidat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peti 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și sărim atunci la 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe 19 nu votăm, trecem la 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Peti 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Petit 12a pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peti 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, 45 electronic. Nu la 95 electronic. A votat toată lumea? 95. A votat toată lumea? S-a închis votul. 24 pentru, 30 împotrivă, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, ve abțineri nu e clar, așa că verificăm electronic la 48. A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Trecem la 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 49. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 30 de voturi pentru, 21 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Trecem la 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52. Verificăm electronic I318. A votat toată lumea. S-a închis votul. 27 pentru, 25 împotrivă. 27 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 52 clas pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se face o verificare electronică la 52, a votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 26 împotrivă, clar se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peti 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, ITRE 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 62 pentru, împotrivă,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 liberalii mm, nehotărâți. Nici mie nu mi-e clar, de aceea votăm electronic. Votăm electronic a treia parte de la 64. A votat toată lumea? S-a închis votul. Două, a treia parte se adoptă. 65. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la ITRE 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79. Nu verificăm partea a doua de la 72, vot electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se respinge. A doua parte de la 72. 79 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic la 79, prima parte electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. A doua parte de la 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Votăm electronic a doua parte de la 75. A votat toată lumea, votul s-a închis. 31 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. PETI 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. PETI 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. PETI 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. PETI 15 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Peti 18. Nu verificăm la peti 15. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Peti 15 se respinge. Peti 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament consolidat 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și putem să trecem până la I 3 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 88 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Nu, amendamentul consolidat 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. ITRE 30, 23 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 93 pentru împotrivă, se respinge, ITRE 26 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Ines, ai cuvântul. Yes, we voted. 88 plus. Plus. Everything is fine. Da, am votat cu plus, totul e în regulă. Amendamentul consolidat 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. șase cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și trecem la 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Itre 27 pentru, 107 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Itre 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă, peti 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Peti 12b, nu votăm, I30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 113 pentru, împotrivă abțineri se respinge. ITRE 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, peti 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, peti 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, ITRE 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, ITRE 9 pentru, împotriva se adoptă, 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Nu verificăm la 118 vot electronic. S-a închis votul, se adoptă clar. Așa că trecem la petii 10 pentru, împotrivă, abțineri. Petii 10 se adoptă. Petii 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 126 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, așa că verificăm la 126. A votat toată lumea? S-a închis votul.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, verificăm la 11 vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 27 pentru, 27 împotrivă,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 A votat toată lumea. Mai lipsesc trei voturi. A votat toată lumea. S-a închis votul. 53 pentru, 0 împotrivă, nicio abținere. Felicitări, Richard Zeber, expertul nostru în domeniul apei, pe acest raport. Trecem la punctul 14, din nou colegul Richard Zeber, utilizarea abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Și aici începem cu 21, 23, 24, 25. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri se resping.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 S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 8. Nu trebuie să votăm. Atunci trecem la 30, 31, 32 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34, 35 34-35 împreună. Pentru împotriva abțineri se resping. 36. Pentru împotriva abțineri se respinge. 37. Pentru împotriva abțineri se respinge. 38. Pentru împotriva abțineri se respinge. 39. Pentru împotriva abțineri se respinge. 10. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 40. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru,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 se respinge. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului. Le mulțumesc tuturor colegilor și colegilor pentru munca depusă și trecem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi. Așa cum am spus, acest punct nu are loc cu ușile închise, ci are loc în mod public. Așa că putem să și începem dezbaterea. Vorbim despre modificarea directivei 2005-36CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne. E un termen destul de complicat So, uns allererstes möchte ich unserer... În primul rând, doresc să-i dau cuvântul doamnei raportor Ania Weisgeber. Mulțumesc, domnule președinte, stimate Matias. E un subiect foarte important și de aceea e important ca să Austausch machen. Ich bin gerade da. Dar fiindcă dezbaterea de azi se va purta cu ușile deschise, cred că vom avea un schimb de opinii foarte interesant. Redactez la ora actuală raportul, îl voi traduce la mijlocul lunii iunie pentru traducere și între timp, bineînțeles că voi avea discuții cu raportorii din umbră. Cetățenii europeni uh, pot beneficia nu doar de pe urma regulamentelor cu privire la libera circulație, posibilitatea de a lucra în uh, alte state membre, de asemenea, și uh, libera circulație reprezintă o componentă esențială a libertăților europene. Cu toate acestea, în jur de 20% din cazurile de care se ocupă Solvit, și anume cazurile în care uh, nu se aplică corect uh, principiile pieței interne de către statele membre, 20% din cazurile Solvit, așadar, țin de recunoașterea calificărilor profesionale. Acesta este unul dintre principalele motive din care Comisia a luat decizia de a um, face o revizuire a acestei directive prin care să consolideze capacitatea pieței interne de a promova creșterea, asigurând prevederi mai solide privind mobilitatea. Simplificarea și accelerarea procedurilor ar fi una, uh, una dintre îmbunătățirile care ar trebui să asigure că urmarea revizuirii o creștere a mobilității. Acest uh, lucru este esențial din uh, motivul uh, că tot mai puțini lucrători calificați există în Europa și că sunt uh, foarte mulți tineri șomeri. Acest lucru determină tinerii să-și caute de lucru în alte state membre. Datorită acestui raport se vor face aceste modificări. Comisia pe fond este Comisia pentru Piață Internă, dar și comisia noastră, comisia ENVI, a considerat că este important să ne concentrăm pe aspectele legate de sănătate ale, acestei, uh, ale acestui regulament. Sunt două aspecte importante. Noi dorim, bineînțeles, să creștem mobilitatea, dar în același timp trebuie să asigurăm protecția sănătății cetățenilor. E esențial să garantăm uh, recunoașterea calificărilor profesionale pentru a putea garanta siguranța la locul de muncă. Directiva include șapte profesii, așa zis, sectoriale, care sunt recunoscute automat. Șase uh, dintre acestea provin din sectorul de sănătate. Această directivă este foarte relevantă pentru sectorul de sănătate, așadar. E vorba de um, asistente medicale, de doctori, de um, uh, moașe, de asistenți, de veterinari și dentiști. și farmaciști. că calificărilor uh, este bazat pe un uh, sistem de coordonare, sistem care este bazat pe cerințe minime. E vorba încă o dată despre cerințe minime. Acest lucru a fost clarificat în al doilea aviz uh, primit din partea serviciului juridic. Voi începe prin uh, a vorbi despre farmaciști. Articolul 21, alineatul 4, elimină uh, clauza celor trei ani pentru farmaciști. Se precizează că statele membre nu au uh, obligația de a solicita, de a recunoaște dovada calificărilor pentru farmaciștii care doresc să înceapă o nouă afacere. Deci deschiderea unei farmacii noi este avută în vedere aici. Fie farmacistul a lucrat uh, într-un stat membru pentru trei ani sau preia afacerea unui uh, farmacist care a derulat activități comerciale timp de trei ani. Comisia spune că acest uh, element reprezintă um, discriminare în ceea ce privește libertatea de alegere a, a sediului. Situația care prevalează în multe state membre este că au o prevalență legile naționale. E vorba de sisteme de acordare a licențelor care prevăd anumite cote. Dar această clauză este foarte importantă pentru uh, acele cazuri în care aceste prevederi naționale nu se aplică și în care se pot periclita sănătatea pacienților. Dacă farmaciștii nu cunosc regulamentele farmaceutice naționale înainte de a deschide o farmacie. Avem așadar această regulă de trei ani. Mă întreb de ce a fost eliminată această prevedere. Comisia a efectuat o evaluare a impactului, se face trimitere și la o hotărâre a Curții de Justiție în legătură cu acest subiect, dar nu știu dacă acest lucru este relevant. Cred că criteriul esențial trebuie să fie siguranța pacienților. Cealaltă chestiune legată de farmacie este că, în conformitate cu directiva, farmaciștii au uh, obligația de a uh, petrece, de a face practică șase luni obligatoriu după terminarea pregătitorice la universitate. Până acum, farmaciștii din multe state membre uh, au uh, putut uh, să facă aceste luni de practică pe baza unor sisteme flexibile. În multe state membre, printre care și Regatul Unit, în care perioada era de trei luni, au uh, existat condiții destul de flexibile. Situația doctorilor acum. Directiva a redus uh, termenul term, uh, perioada de pregătire de la 6 ani la 5 ani. Acest lucru este foarte important dacă dorim să asigurăm uh, o bună pregătire a medicilor. scăzând uh, numărul de ore de pregătire. Se face o trimitere și la numărul de ore care uh, asigură garantarea calității învățământului. Noi insistăm pe 5500 de ore obligatorii. În privința dentiștilor, propunerea comisiei nu schimbă nimic în privința pregătirii de 5 ani de bază pentru dentiști dar ca în cazul doctorilor avem un efect uh, cumulativ, ani și ore. Acest lucru nu se aplică, de fapt, la dentiști. De ce aș dori să vă întreb, în condiția în care vrem să asigurăm calitatea și există și o Federație Europeană a uh, Dentiștilor reprezentată în 26 de state membre, aceștia au uh, decis să facă referirea și la trimiterea și la 5.000 de ore, în afară de acea referire la cei 5 ani pentru a avea o garanție suplimentară că pregătirea din ceruri se face temeinic. Trecem la un punct foarte delicat, care probabil ne va ocupa foarte mult timp. E vorba de asistențe, asistenți medicali și moașe. Directiva asigură o extindere a cerinței pentru uh, stabilire de la 10 ani la 12 ani de um, pregătire de instruire este singura protecție uh, sectorială la care se aplică recunoașterea automată pentru care numărul de ani uh, de instruire reprezintă un criteriu pentru accesul la profesie. Celelalte profesii, inclusiv dentiștii și doctorii, cerințele se referă la numeri, numărul de ani de pregătire, de instruire. și celelalte profesii la fel au cerințe pentru uh, anii de pregătire. Doctorii trebuie să-și fi, uh, să-și fi luat, bineînțeles, uh, bacalaureatul înainte de a merge la universitate. Dar pentru celelalte prof- profesii nu se face o trimitere specifică la numărul de ani uh, necesari, numărul de ani de instruire. Ideea noastră a fost să îmbunătățim calitatea serviciilor medicale. Uh, întrebarea pe care doresc să o adresez Comisiei este următoarea. Cum putem încerca să îmbunătățim calitatea îngrijirii dacă singurul criteriu pe care îl avem în vedere este educația generală primită la școală? Materii precum uh, uh, limba maternă, uh, geografia și așa mai departe. Ne ținând cont de calitatea pregătirii profesionale în anexa la directivă se vorbește despre uh, tipul de pregătire. Dar cred că uh, a venit momentul să revizuim această directivă și să facem precizări mai clare în ea. Comisia încă nu a venit cu o propunere în acest sens. Însă, cred că se încearcă unilateral din partea Comisiei schimbarea conținutului pregătirii uh, vocaționale, profesionale. Însă Parlamentul cred că dorește să aibă un cuvânt de spus uh, în această privință. După cum știți, noi uh, suntem foarte critici în privința folosirii actelor delegate în acest sens. Dacă dorim să îmbunătățim calitatea pregătirii profesionale, nu este suficient să ne concentrăm pe um, instruirea școlară. Uh, În al doilea rând, um, Europa are multe tradiții de învățământ și nu se poate face o uh, comparație adecvată. Există diferențe și în perioadele de vacanță, lucrurile acestea afectează uh, pregătirea. În unele state nici măcar uh, grădinița nu este obligatorie, în Grecia, Letonia, grădința este obligatorie, în alte țări ea nu este obligatorie, deci există foarte multe diferențe. Și ele uh, duc la niveluri de pregătire diferite. În termeni practici, abilitățile unei, unei asistente medicale sunt diferite în uh, statele membre în alte state, într-un anumite state membre standardele sunt mai înalte, în altele mai joase. Ce deci există diferențe în uh, sistemele de pregătire. În noiembrie 2011, uh, prin rezoluția sa, Parlamentul a subliniat faptul că sistemul uh, pregătirii duble um, este relevant. S-a calculat că numărul de ore de pregătire la centrele profesionale ar trebui să conteze. În Comisia pentru Piața Internă s-a organizat o audiere în această privință. Există un sistem dual și în Germania, și în Olanda, și în Luxemburg, dar multe state membre nu au acest sistem dual. spre deosebire de uh, învățământul universitar, există o legătură directă între um, aspectele teoretice și practice ale acestor meserii. Există o legătură clară cu angajatorii. Studenții nu învață doar în școală, ci și prin practică. Există însă diferență foarte mari între uh, aspectele practice și teoretice într-un mediu universitar. Experiența a arătat că dacă se dorește uh, o pregătire de calitate, această abordare dublă este foarte eficientă. În uh, țările care beneficiază de uh, sistemul dual, care nu au sistemul dual, șomajul este mult mai înalt. În Austria, șomajul prin rândul tinerilor este 8%, în Olanda de 9,3%, Danemarca 15%, iar în Germania șomajul este sub 8%. Se vorbește mult în presă despre acest uh, subiect. Dar uh, PPE-ul a pregătit un document politic uh, subliniind că noi susținem sistemul dual și propunând ca acest sistem să fie adoptat și de alte state membre pentru că sistemul chiar a fost testat și s-au văzut rezultatele lui concrete. Concluzia pe care aș trage este că, organiz- că armonizarea recunoașterii reciproce nu ar trebui să ducă la o situație în care sisteme, modelele naționale care au fost încunate de succes să fie marginalizate. Ar trebui să avem un sistem de instruire care să țină cont și de slăbiciunile existente în sistemele naționale. În Regatul Lunii, de exemplu, um, abordarea a fost pur universitară și rezultatele au fost negative. Angajații din domeniul sănătății uh, adesea nu obțin calificări profesionale adecvate. Numărul de lucrători specializați din domeniul sănătății a scăzut pentru că um, sistemul universitar are o natură foarte specializată. Iar cei care studiază la Universitate Profesii Medicale uh, lucrează în administrația sistemului medical până la urmă. S-au evaluat uh, efectele acestei uh, abordări și cred că trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să recunoaștem existența în paralel acestor sisteme. Ar fi bine să facem măcar o armonizare minimă pentru început. E clar ce înseamnă armonizare minimă. E important de asemenea să permitem și abordări diferite, abordarea practică, cea duală sau abordarea universitară, academică. Nu vreau ca țările care au sistemul dual și care au avut succes cu el să fie obligate să le elimine. Cred că ar trebui să uh, propunem o abordare minimă a standardizării. Încă câteva puncte în ceea ce privește certificatele și procedura care are loc la sfârșitul formării, toate acestea trebuie să fie salutate. În, comis- în propunerea comisiei apar și niște termene limită, mie acestea mi se par mult prea ambițioase pentru că prevăd și o autorizare. Statele membre au un termen limită în care trebuie să ia o hotărâre cu privire la calificarea pentru o anumită meserie. Acest lucru înseamnă că această autorizare e una fictivă și mai ales pentru sistemul sanitar mi se pare că aici intervin multe probleme pentru că calitatea calificării profesionale trebuie neapărat să fie verificată aici. Apoi, mecanisme de apărare, cred că este foarte bine, e important pentru uh, siguranța pacienților. S-a spus că nu se poate practica pur și simplu această meserie în domeniul sanitar într-un alt stat membru. E nevoie de niște informații. Comisia va trimite informația spre statele membre în ceea ce privește acest mecanism de apărare. E foarte important pentru pacienți. Apoi, cunoștințele lingvistice. Acestea sunt foarte importante, mai ales în domeniul sanitar. E important ca acestea să fie vaste trebuie să se vadă exact când se dă testul lingvistic. Acesta trebuie să aibă loc înainte de recunoaștere. Trebuie să se știe cine face această verificare a cunoștințelor lingvistice. În, în propunerea comisiei se propun organizații pentru pacienți, însă acestea nu au cunoștințele necesare, așa că trebuie să ne mai gândim. Cunoștințele, cunoștințele lingvistice trebuie să fie într-adevăr verificate. Apoi, accesul. În uh, directivă se spune că statul uh, care primește profesioniștii sunt, este cel care poate să verifice calificările. Și aici, pentru domeniul sănătății, trebuie să se verifice foarte bine lucrurile, pentru că nu știu dacă e într-adevăr posibil să se acționeze așa. În sfârșit, despre actele delegate, le vedem cu un ochi foarte critic. În propunerea comisiei, important e ceea ce ține de conținutul formării, e important să se meargă în această direcție. Și am un punct critic aici. Mă bucur că avem ocazia de a discuta cu raportorii din umbră și m-aș bucura că la acest prim schimb de păreri să continuăm cu alte discuții. Cu colegul Corilio am vorbit de curând și aș dori să discut și cu ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președintele, mulțumim Ania Weisgerber pentru introducerea în acest subiect și acum trecem la ceilalți raportori din umbră. Mario Pirelio are cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și colegei noastre care a făcut într-adevăr o propunere excelentă. A subliniat foarte bine toate dificultățile uh, întâlnite în acest domeniu. Am avut deja discuții, mai ales la Strasburg, uh, cu privire la acest dosar și suntem de acord cu ceea ce a spus raportoarea. Acum, în ceea ce privește propunerea Comisiei, pentru calificările profesionale în sectorul medical. Această propunere ni se pare foarte echilibrată. Uh, noutățile care apar aici uh, sau care vin în urma cărții uh, verzi se regăsesc așadar și în textul legislativ. Susțin această propunere și pentru că aduce niște soluții pentru mai multe obstacole care fusese întâlnite în domeniul mobilității și care acum au fost uh, cu succes rezolvate. Credem că personalul din sectorul medical va beneficia de o recunoaștere mai largă a calificărilor, ceea ce va favoriza mobilitatea. Articolul 57 prevede ghișeul unic, ceea ce va permite cetățenilor să își îmbunătățească informațiile și să le reunească pe toate într-un singur punct ceea ce va facilita și recunoașterea calificărilor profesionale. Astfel, recunoașterea, procesul de recunoaștere va fi accelerat și va fi posibil și uh, pe internet. Ne dăm seama cât de importantă este facilitarea mobilității în Uniunea Europeană. Astfel, piața unică va deveni mai uh, confortabilă pentru toată lumea și mai eficientă. Cred că va fi un lucru bun și din punctul de vedere al consumatorilor. Astfel se vor evita timpii de așteptare, cozile, se va îmbunătăți competența lingvistică a personalului și se va rezolva problema lipsei de informații în prezent cu privire la uh, Uh, greșelile profesionale. De asemenea, și mecanismul de alertă timpurie va fi uh, foarte util pentru cetățeni, pentru pacienți. Toată lumea se va simți uh, mai în siguranță. În trecut au existat uh, cazuri dificile, situații limită unde personalul din sectorul medical a preferat să se uh, deplaseze, să se stabilească în străinătate și, să nu i s-a mai, și nu i s-a mai putut verifica dosarul. Erau poate cazuri de malpraxis care nu au putut fi um, urmărite. Cred că prin acest text am răspuns tuturor îngrijorărilor care existau în acest domeniu, cel puțin cele uh, care au fost deja menționate în avizul nostru. Și toate aceste, toate aceste elemente sunt prezente aici, au fost exprimate într-un mod concis și cred că Parlamentul European are ocazia să adopte un text excelent în plenară. La condițiile minime de formare, exigentele minime de formare, mai ales pentru asistentele medicale și pentru moașe. Aici uh, s-a ținut cont de diferitele tipuri de pregătire care există, diferitele parcursuri de formare care există și colega noastră a insistat pe uh, varietatea de elemente. Dar dacă dorim să avem o circulație bună a personalului și o formare echivalentă între diferitele state membre, cred că ar trebui să adoptăm uh, acest gen de mecanism flexibil. Pentru că, de exemplu, în Italia, formarea uh, moașelor este o formare universitară. Până la urmă, este vorba de 13 ani de pregătire, dacă luăm în calcul și uh, învățământul secundar și apoi uh, cel universitar. În directivă însă se vorbește despre 12 ani. Iată, deja o diferență între situația din Italia și ceea ce prevede textul. Colega noastră a insistat uh, și pe problema șomajului. Într-adevăr, trebuie să încercăm să obținem o scădere a ratei șomajului. Cartea Verde insistă și ea pe acest punct. Și Considerăm că ar trebui să ne îndreptăm către o cifră de un milion de posturi care ar trebui să fie ocupate de acești profesioniști din sectorul medical care dispun de diplomele necesare. Sigur, trebuie să ne asigurăm că calificarea și formarea este cât mai completă pentru a merge în sensul cerințelor fixate de text. Comisia a ținut cont de mai multe propuneri de ale noastre, um, așa că acum nu ne-a mai rămas decât să ne punem de acord asupra celor câtorva puncte care încă nu sunt suficient de clare. Dar cred că vom ajunge la un consens. Trebuie să evităm într-adevăr să existe, trebuie să evităm într-adevăr existența unor uh, diferențe de evaluare sau diferențe de uh, sistem între diferitele noastre țări. Sunt favorabil așadar propunerii comisiei și raportului colegei noastre. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Frida. Frida Prepoz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și raportoarei care a preluat o serie întreagă de elemente cu adevărat critice. Cred că recunoașterea acestor calificări profesionale reprezintă un dosar deosebit de important pentru noi, pentru comisia noastră, dar și pentru Europa în general, pentru că mobilitatea forței de muncă, mobilitatea personalului din sectorul medical, din sectorul sănătății, este deosebit de importantă pentru comisia noastră și trebuie să-i acordăm o, o atenție cu totul specială, având în vedere situația din Europa, având în vedere îmbătrânirea populației și uh, lipsa de forță de muncă în domeniul sănătății în anumite țări, toate acestea conduc la uh, importanța acestei discuții. Îi mulțumesc doamnei Weisberger pentru că a insistat și pe securitatea sau siguranța pacienților. Acesta trebuie să fie centrul eforturilor noastre. Raportoarea s-a referit uh, și la audierea organizată pe 25 aprilie de către Comisia Competentă pe Fond, Comisia IMCO, această audiere a permi- ne-a permis să, reflectăm mai bine la această tematică și să ne putem uh, redacta acest aviz. Cred că mm, am făcut progrese bune și că acest prim uh, schimb de opinii poate să fie organizat. Mm, nu știam exact despre ce vom vorbi astăzi. Eu credeam că vom analiza numai avizul serviciului juridic. Însă, din câte înțeleg, putem deja să ne exprimăm și pe uh, conținutul textului. Eu am patru puncte de prezentat cu, în legătură cu acest text. Patru puncte despre care probabil vom mai discuta pe viitor. În primul rând, prelungirea perioadei minime de formare pentru asistente medicale și pentru moașe, de la 10 la 12 ani, în articolul 31. și în propunerea comisiei și în textele serviciului juridic înțeleg că 24 din cele 27 de state membre utilizează deja această perioadă de 12 ani. Deci, de facto, acest lucru se întâmplă deja în cele 24 de state membre. Uh, și atunci mă întreb, care este situația în celelalte trei state? De ce nu aplică deja această durată? Care este motivul? Și cu ce probleme se confruntă aceste state? Și ce ar însemna pentru ele să treacă de la perioada de 10 la 12 ani? Cum Apoi, um, carta profesională. În audiere s-a vorbit foarte mult despre această carte profesională și cred că ea ridică foarte multe probleme, pentru că carta nu ar putea niciodată să înlocuiască procesul de recunoaștere, de echivalare. E nevoie de o clarificare aici. Al treilea element despre care s-a vorbit și în timpul audierii. Este vorba despre recunoașterea parțială. Un, uh, un concept foarte greu de definit pentru uh, toate uh, tipurile de meserii din acest sector. Uh, S-a insistat foarte mult pe faptul că în prezent evaluarea se face de la caz la caz și probabil că așa și se va continua. Ca urmare, este foarte greu să se stabilească o regulă clară pentru această situație și probabil că se vor crea foarte multe probleme. Această recunoaștere parțială și accesul sau accesul parțial la ocuparea unui loc de muncă nu poate fi un punct de plecare, cel puțin nu pentru experți. Așa ne-au spus în timpul audierii. Deci va trebui rezolvată această problemă. Și al patrulea punct, competențele lingvistice, articolul 53 și considerentul 19. Cred că este esențial să insistăm pe faptul că rolul de comunicare al medicului este o condiție sine qua non în exercitarea meseriei sale. Acest rol este recunoscut de altfel pe plan internațional și decizia curți, deciziile curților de, curții de justiție, jurisprudența curții de justiție arată foarte clar acest lucru. Cred că este vorba despre decizia, decizia Haim. Acolo s-a arătat că fiabilitatea comunicării între un dentist și pacientul său, precum și fiabilitatea comunicării cu organizațiile profesionale și cu autoritățile, reprezintă un element major de importanță capitală. Ca urmare, comunicarea, cunoașterea limbilor uh, străine, deci competențele lingvistice ale profesioniștilor din sectorul sănătății sunt esențiale în Belgia. Comunicarea este uh, prevăzută în mod explicit în legea privind drepturile pacienților. Ca urmare și noi trebuie să tratăm cu toată atenția acest domeniu al competențelor lingvistice, mai ales pentru Um, personalul medical care vine să se stabilească în statele noastre. În Regatul Unit, în Austria, în țările de jos, s-a hotărât deja organizarea de teste lingvistice, deci pe lângă examenele și testele care privesc calitățile profesionale ale acestui personal, se va testa și competența lingvistică. Însă, am uh, oarecare dubii cu privire la formularea din text, așa cum este ea în prezent, cred că ea va trebui clarificată. Iată, așadar, cele patru puncte esențiale pentru mine din acest text. Și um, mulțumesc uh, doamnei uh, Weisberger pentru textul pe care l-a propus și tuturor colegilor pentru cooperare. Vă mulțumim frumos. Ultimul vorbitor e domnul Peter Lise. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc Aniei Weisgerber pentru introducerea făcută și munca făcută. Vreau să sprijin cele spuse de Ania. Avem o propunere foarte importantă, iar comisia noastră, comisia ENVI, trebuie să se axeze pe situația din uh, domeniul sănătății. Aș dori să subliniez foarte clar și cele spuse și de serviciul jurist, juridic, și anume că vorbim despre o armonizare minimă. Dacă e să dau exemplul farmaciilor, uh, eu însumi am studiat medicina, nu farmacia, însă cred că există argumente foarte bune pentru care să se să se insiste pe practica din timpul studiului, nu înainte teoria și apoi practica. Așa că eu nu o înțeleg pe Comisia Europeană când spune că practica trebuie să fie pusă în aplicare mai bine în uh, Marea Britanie, în Suedia, acolo unde de fapt ea se folosește, dar trebuie să se renunțe acum la ea. Nu înțeleg acest fapt. Mai intervine aici și principiul subsidiarității. Trebuie să facem astfel încât lucrurile să fie clare. Unde există lipse în ceea ce privește calitatea, trebuie să verificăm acele situații. Însă aș dori să știu care, e, care sunt nemulțumirile legate de sistemul din Finlanda, Suedia, Marea Britania, când, de fapt, practica este inclusă pe parcursul întregilor ani de studiu și nu doar la sfârșit. Mie mi se pare că e o, o cale de, foarte bună de urmat. Apoi vreau să sprijin cele spuse de Anian în legătură cu sistemul de alertă timpurie. E un lucru foarte bun. Dacă un medic își pierde dreptul de a profesa într-un stat membru sau este amenințat cu pierderea lui, trebuie ca acest lucru să fie cunoscut în toate celelalte state membre. Matias Groț știe, Grote știe foarte bine despre ce vorbesc, pentru că de curând a avut loc un asemenea caz. Un uh, medic din uh, Olanda și-a pierdut uh, dreptul de a profesa, dar apoi a ajuns în Germania unde profesa și în zona din care vin eu și a fost într-adevăr un mare scandal, de aceea astfel de informații trebuie să fie rapid răspândite în Europa și aici mi se pare bună propunerea Comisiei. La fel ca Ania și eu am probleme cu termenele limită care odată expirate duc la o recunoaștere automată. Nu e nevoie de încă două, trei zile astfel încât documentele să fie verificate și nu putem pur și simplu să-i permitem persoanei să profeseze în ceea ce privește educarea mm, personalului, cum sunt asistentele și moașele. Trebuie să spun încă o dată că e vorba de o armonizare minimă. Dacă în Italia sunt prevăzuți 13 ani de formare, bine. Eu nu cred că noi ar trebui să le spunem acum italienilor, nu, trebuie să, reduce pe, să reduceți perioada la 12, 11 ani și așa mai departe. Însă în alte state, printre care și în Germania, există, ca o, există o posibilitate ca după 10 ani de studiu să se încheie această formare de asistentă sau, uh, sau, uh, sau moașă. Eu am cunoscut foarte multe asistente, moașe, care nu își luaseră bacalauratul, dar cu toate, acestea cu toate acestea își făceau profesia așa cum trebuie. Probabil că există cazuri în care există probleme și dacă cineva nu și-a luat bacalaureatul, atunci nu va putea să își um, să-și facă profesia foarte bine. Avem nevoie de exemple, să vedem. O asistentă a venit din Luxemburg într-o altă parte și nu a făcut, nu și-a îndeplinit profesia așa cum trebuie pentru că nu avea bacalaureatul. Avem nevoie de dovezi. pentru că vor exista asistente care nu au o pregătire suficientă sau nu au deloc pregătire, iar acest lucru ar fi foarte periculos. Există un raport din Marea Britanie în care s-a vorbit despre drepturile omului, despre, iar autorii britanici au spus că s-au ajuns la probleme în Marea Britanie pentru că persoane total necalificate lucrau în domeniul sănătății ca asistente. Eu cred că așa ceva nu trebuie să se întâmple. Cred că aici propunerea comisiei ar trebui să fie corectată și o rog pe Ania Weisberger să vină cu o propunere concretă, pentru că acele state membre care au un nivel mai înalt de pregătire să, sau un, o durată mai mare să nu trebuiască să o scurteze și apoi e important să ne orientăm pe calitatea pregătirii profesionale și nu a pregătirii în școală. Mulțumesc! Mulțumim, Peter Lize! am, știm amândoi care a fost destinul acelui doctor care a trecut granița din Olanda în Germania. Va trebui să vedem și ce face comisia, pentru că la nivel local a fost într-adevăr un lucru care i s-a acordat foarte multă atenție, pentru că s-a ajuns la mari probleme în ceea ce privește întregul domeniul al asistentelor, domeniul de pregătire. Am discutat cu serviciul juridic. Eu vin din Germania și m-ar interesa foarte mult să obțin niște informații de la serviciul juridic în ceea ce privește stadiul actual, privind propunerea comisiei. E în continuare posibil în Germania să se facă o pregătire de uh, asistentă fără să uh, fără să existe un plan de a merge și a profesa într-un alt stat membru. Vreau un răspuns foarte clar, da sau nu. Și acum dau cuvântul cuiva de la serviciile juridice, iar apoi va avea cuvântul comisia. Yes, thank you very much. Uh, our understanding is that... Mulțumesc foarte mult. Înțelegerea noastră este că după ce sunt îndeplinite cerințele minime coordonate de uh, școlarizare, apoi uh, persoana poate să primească instruirea în Germania și apoi se poate muta în altă țară. Dacă se crește termenul la 12 ani, atunci uh, Germania nu se califică pentru lista 5, care impune cerințele pentru moașe. Cu alte cuvinte, acordarea unei uh, calificări pe lista 5 depinde de încheierea unor studii care să fie uh, în conformitate cu cerințele armonizate. Dacă acestea prevăd 10 ani de uh, școlarizare generală, atunci situația actuală poate continua. Dacă acestea, uh, dacă cinstele coordonate impun o perioadă mai lungă, de 12 ani, din câte înțelegem noi, Germania nu va mai putea acorda um, calificările conform anexei 5. Sper că v-am răspuns la întrebare. Mulțumesc pentru precizările făcute și acum dau cuvântul reprezentanților Comisiei pentru a putea să răspundă la întrebările colegilor. Vă rog. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ne permiteți să răspundem la comentariile foarte interesante care s-au făcut pe marginea propunerii noastre. Am câteva comentarii. În primul rând, revizuirea directivei actuale legate de profesiile sectoriale, cele șapte profesii pe care le-a menționat raportorul. Dorim să facem această revizuire pentru a ține cont de evoluțiile uh, care au avut loc de la adoptarea directivei. Ne-am consultat cu uh, părțile interesate, cu deputații europeni, cu uh, reprezentanții administrației publice și, ca urmare, propunerile propunerile noastre reflectă discuțiile pe care le-am purtat. Am încercat să ținem cont de toate evoluțiile pe plan european și internațional și să nu uităm ce se întâmplă pe teren. De aceea în anumite cazuri, precum în cazul doctorilor, am uh, recomandat scurtarea perioadei, dar impunerea unui număr de ore și am făcut ca acești factori să fie cumulativi. La alte profesii nu am făcut nicio modificare, în schimb. În privința unei anumite profesii um, care a fost discutată astăzi, și anume profesia de asistent medical. Aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu acest subiect. De ce am propus creșterea numărului de ani de școlarizare generală de la 10 la 12? Pentru a actualiza uh, cerințele și a mm, le face să țină cont de evoluțiile internaționale. OMC-ul a recomandat ca pregătirea minimă obligatorie înainte de uh, urmarea studiilor de, uh, de moașă să fie de până la 12 ani. Austria, Luxemburgul și uh, Germania au perioade mai scurte, însă Austria uh, analizează posibilitatea creșterii perioadei uh, de școlarizare generală la 12 ani pentru viitoarele moașe. Am înțeles că propunerea noastră va avea efecte directe sau indirecte asupra instruirii și a sistemelor de sănătate. De aceea, în propunere, spunem 12 ani sau echivalent pentru că am ținut cont de faptul că există sisteme diferite în statele membre, sistemul dual, sistemul non-dual, există sisteme de sănătate diferite și noi am dorit să ne asigurăm că propunerea noastră nu este inflexibilă, că nu este rigidă. Am spus 12 ani, dar după ce am introdus acea parte sau echivalent, am discutat cu statele membre, cu deputații europeni și uh, din discuții uh, ne-am dat seama că e posibil să existe confuzie astfel. Noi suntem dispuși să discutăm pentru a găsi o soluție care să funcționeze bine. Această soluție trebuie să uh, fie viabilă, dar trebuie să fie și aplicabilă. Uh, pentru că trebuie să evităm să creăm uh, noi bariere. Încercăm să ne asigurăm că moașele, că asistentele medicale sunt pregătite într-un mod care să reflecte practicile curente, dar trebuie să discutăm și cum să facem acest lucru și acest lucru uh, va fi discutat cu Parlamentul și statele membre în lunile viitoare. Sunt sigur că vom găsi o soluție acceptabilă pentru toate părțile. Atât despre profesiile sectoriale. S-a mai făcut un comentariu în legătură cu cardul uh, profesional european. Această problemă este importantă pentru noi. Așa cum a precizat raportoarea, ideea din satele acestui card care a fost să se faciliteze recunoașterea calificărilor profesionale. Două comentarii în legătură cu termenele limită, de care trebuie să țineți cont când um, vă pregătiți abordarea. Trebuie să vedeți uh, termenele limită în ansamblu, toate împreună, pentru că e vorba de un proces de la început până la sfârșit Asta în primul rând. În al doilea rând, un lucru care nu este evident acum, dar e foarte important, Cartul profesional european va reprezenta un sistem închis. Va fi specific fiecarei profesii și fiecare stat membru va, știe, va ști care vor fi autoritățile competente și vor putea coopera electronic printr-o platformă La ora actuală, multe autorități uh, nu știu uh, care sunt autoritățile competente din omologelor din alte state membre și e foarte greu uh, să se facă schimb de informații. Dar va exista un sistem închis în care toate documentele, toate bolile sunt cunoscute de la bun început și um, autoritățile știu exact care sunt autoritățile corespondente în alt stat membru legătura între autorități și corespondențele cu, uh, corespondența cu uh, solicitantul va fi, vor fi simplificate foarte mult. Trebuie să vă gândiți dacă termenele limite sunt sau nu rezonabile, ținând cont de aceste chestiuni. În ceea ce privește recunoașterea automată, trebuie să vă amintesc un singur lucru, și anume că vorbim despre recunoașterea calificărilor profesionale. Asta nu înseamnă o autorizație pentru uh, a și uh, lucra, pentru a-și exercita profesia. Recunoașterea calificărilor nu înseamnă că ai și dreptul de practică. În statele membre în care există cerințe suplimentare pentru obținerea autorizației, aceste condiții vor continua să se aplice uh, chiar dacă sau chiar în cazurile în care calificările profesionale au fost recunoscute automat, pentru că autoritățile nu au răspuns solicitării la timp. Deci e important să țineți cont de acest lucru. În al treilea rând, accesul parțial. Există o hotărâre a Curții de Justiție în legătură cu acest subiect. Noi am încercat să ținem cont de decizia curții în propunerea noastră pentru a ne asigura că avem certitudine juridică pentru uh, autoritățile administrative și pentru părțile interesate. Un lucru important asupra căruia trebuie să ne concentrăm mai mult pe parcursul negocierilor este că, în mod normal, accesul parțial ar trebui să fie rezultatul uh, unei solicitării de acces de plin. Dacă nu se poate acorda accesul total, atunci statul membru poate acorda accesul parțial. Deci um, persoana nu va solicita acces parțial. Accesul parțial va fi obținut la sfârșitul unui proces prin care nu se acordă, din diferite motive, accesul total. E important să ținem cont de acest lucru când um, doriți să abordați această temă în rapoartele dumneavoastră. În uh, al patrulea rând, problema teselor lingvistice, un aspect foarte important. Noi considerăm că directiva actuală arată clar uh, situația. Se spune că persoana trebuie să aibă abilități uh, lingvistice pentru a-și putea să-și exercite profesia. Trebuie să fie la nivelul care să-i permită să-și exercite profesia dacă există o obligație în directiva actuală, automat există și o autoritate de control. O instanță care să verifice dacă um, persoana își îndeplinește obligațiile. Noi am dorit să propunem uh, un mod prin care autoritățile să poată face acest lucru. Subiectul este încă deschis discuțiilor. Sper să găsim un compromis acceptabil la sfârșit. Dar vreau să vă spun că dorim să evităm dubla testare, să evităm uh, situațiile în care să evităm situațiile în care o persoană este testată și de autorități și de angajator. Trebuie să evităm astfel de situații. De aceea am spus că testarea lingvistică nu trebuie să facă parte din procesul de recunoaștere, dar trebuie să uh, aibă loc ulterior, însă înainte de, a-și permit, de a primi autorizația de a uh, profesa. Atât pentru un moment. O ultimă frază. Suntem uh, la dispoziția dumneavoastră pentru discuții bilaterale în legătură cu toate subiectele pe care doriți să le discutați cu noi, pentru că până la urmă rezultatele acestui proces trebuie să fie în folosul cetățenilor și administrațiilor din statele membre. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim pentru clarificările aduse de comisie. Înainte să dau cuvântul doamnei raportor, vreau să mulțumesc unui grup din Calabria, acum studenți și profesori din această regiune, care au răspuns invitației lui Mario Pirillo. Vă mulțumim că sunteți astăzi aici alături de noi. Ania Weisgeber. Mulțumesc în primul rând pentru această discuție foarte bună. Dacă e să rezumăm lucrurile, putem spune că propunerea Comisiei are multe puncte pozitive pe care le pot sprijini. Probabil împreună cu Comisia mai putem să, putem să fim mai precis pe diferitele puncte. Oricum, acest mecanism de avertizare timpurie este unul foarte bun și verificarea cunoștințelor lingvistice e un lucru bun, dar trebuie să, fie, să poată să fie pus în practică. Apoi, trebuie să fim mult mai atenți exact la sectorul medical. Apoi, cerințele minime. Despre acest subiect vreau să spun următoarele. În cazul asistentelor, dacă există o cerință minimă de 10 ani, aceasta nu ar trebui să ducă la faptul că alte state membre ar trebui, dacă au o perioadă mai lungă, să renunțe la ea. Nu. Dacă au o perioadă mai îndelungată, pot să o păstreze. Însă trebuie să știm că dacă spunem 12 ani în general, atunci există state membre care au un sistem dual de educație funcțional cu bazat pe 10 ani, atunci până la urmă vor trebui să renunțe și să exporte aceste sisteme spre alte țări. Și aici e important ce a spus Comisia. Comisia a spus că nu dorim să fie afectată negativ mobilitatea. Dorim să fie afectată mobilitatea pentru acele țări care nu au această educație de 12 ani. Com Comisia a făcut deja o trimitere spre un compromis, vorbind despre echivalențe. Cred că ar trebui să analizăm mai bine lucrurile. Eu cred că trebuie să existe o abordare minimă sau una paralelă, astfel încât statele membre să-și poată păstra sistemele existente. Apoi, nu s-a răspuns nici la întrebarea doamnei Brepols și anume de, de ce se face referire și la pregătirea școlară ca precondiție? Cred, acestea sunt punctele principale. Cred că pe celelalte puncte vom putea să discutăm, să ajungem la o propunere bună, însă trebuie să colaborăm mai îndeaproape. Mulțumesc! Mulțumim, Ania Weisberger, spune domnul președinte, vă mulțumim pentru aceste concluzii. Procedura e următoarea. La 18 septembrie va exista o dezbatere aici în comisia noastră o dezbatere asupra vizului și apoi avem un termen limită pentru 20 septembrie, pentru depunerea amendamentelor. Apoi, la data de 10 octombrie, vom vota în Comisia ENVI, iar votul în Comisia de Fond va avea loc pe 17 octombrie. E un calendar foarte strâns, e și pauza de vară până atunci. Cred că acest dosar e unul foarte interesant pentru că vorbim despre sănătate, despre îngrijiri și despre cele mai bune standarde în toate aceste domenii. Aștept cu nerăbdare dezbaterea. Le mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în discuția de astăzi. Următoarea reuniune va avea loc la data de 20 și la data de 21 iunie aici la Bruxelles. Vă urez poftă bună și ne întâlnim săptămânile viitoare.